ta. Da. Și trecem la vot. Votăm în primul rând cele șase moțiuni pentru rezoluție privitoare la Iran, cu încălcările drepturilor omului din uh, Iran. Avem amendamentul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că trebuie să verificăm cu vot electronic. Votul s-a deschis. Dacă toată lumea a votat, inclusiv domnul Tavares, care văd că nu-și găsește uh, cartela de vot, da, se pare că a votat și domnia sa, deci votul s-a închis. Și rezultatul este că se adoptă. Bun, acum amendamentul numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Also approved. Do you agree? Se adoptă. Cred că este de acord. Bun. Atunci, votăm uh, rezoluția în întregul său. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum uh, votăm șase moțiuni pentru rezoluție privitoare la Egipt și mai ales cazul bloggerului Abdel Fattah. Avem o moțiune pentru rezoluție comună. De data asta vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. I think everybody had the Cred că a votat toată lumea. Deci votul s-a închis. Și e clar că se adoptă. Doamna Macovei, da, Macovei, doriți să luați cuvântul, punct de ordine? My vote, yes. Da, vă rog să se țină cont că și eu am votat pentru această rezoluție. Bine, tehnologia vă că nu funcționează, dar dumneavoastră ați votat pentru. Bine, dragi colegi, și Uh, asta este, am, am încheiat și votul pentru astăzi și uh, procesul verbal al reuniunii de astăzi va fi